Sitzung ist wieder aufgenommen. Reluăm lucrările noastre. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există obiecții? Constat că nu e cazul. Considerăm ca atare că procesul verbal a fost adoptat. Și mai am două comunicări de făcut.